denumirea este considerată a fi aprobată. La, uh, conform articolului, uh, conform articolului 70, împreună cu președintele Consiliului, voi semna două acte legislative care vor fi aprobate conform procedurii legislative ordinare și care vor fi publicate apoi în procesul verbal al reuniunii. Trecem acum